So, dear colleagues, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, uh, după ce au fost câteva nesiguranțe în ceea ce privește înlocuirile pentru votul întârziat, acum uh, a sosit momentul să începem. Dacă nu există obiecții din partea dumneavoastră, putem să adoptăm uh, proiectul de ordine de zi sau are cineva o obiecții în ceea ce privește ordinea de zi, care este destul de succintă. Observ că nu este cazul, așadar vom uh, adopta în acest uh, fel ordinea de zi. Și trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din 4 și 5 septembrie, pe care le găsiți în uh, documentele dumneavoastră. Există observații referitoare la aceste procese verbale? observ că nu este cazul, așadar vă propun ca, ca și până acum, să considerăm procesul verbal ca fiind adoptat, atâta vreme cât nu vor fi obiecții uh, de-a lungul acestei reuniuni, atunci acest proces verbal va fi adoptat la sfârșitul reuniunii. Trecem acum la comunicările președintelui. În primul rând, în ceea ce privește interpretarea, o avem la dispoziție în următoarele limbi. Franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, cehă, ungară, letonă, lituaniană, slovacă, slovenă, bulgară, română și croată. Doresc uh, încă de la bun început să le mulțumesc din suflet interpreților pentru uh, activitatea lor de astăzi. Apoi, web streamingul. Vreau să vă reamintesc că această întâlnire este transmisă pe internet, așadar uh, vă puteți pregăti în mod corespunzător. Apoi, deciziile coordonatorilor din 24 septembrie. Aș vrea să vă anunț că deciziile coordonatorilor din 24 septembrie 2019, care au fost transmise către, tuturor, către toți membrii cult pe 25 septembrie, trebuie tratate ca fiind adoptate, pentru că până pe 27 septembrie, care era termenul limită, nu au fost ridicate niciun fel de obiecții. Acum vă propun să trecem direct la vot, pentru că, în primul rând, uh, vorbim despre uh, votul privind uh, proiectul de aviz în ceea ce privește bugetul 2020. Raportoarea este Petra Cameron Evert. Aș vrea să știu dacă dorește să ia cuvântul în calitate de raportoare. Pe scurt, te rog. Mulțumesc în primul rând tuturor raportorilor din umbră, dar mai ales secretariatului și celor cu care am colaborat pentru cooperarea excelentă și pentru rezultatele constructive pe care le-am obținut în cadrul negocierilor noastre. Vă mulțumesc încă o dată tuturor! Mulțumesc! Putem uh, să trecem direct la vot. Are toată lumea cardul de vot? Observ că nu există obiecții, așadar nu este cazul să facem vreo verificare și trecem direct la vot. Trecem la compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot electronic. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. 17 la 12. Și trecem acum la amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm, nu am putut să-mi dau seama. Vă rog frumos, să... aș vrea să deschidem votul. A votat toată lumea. Închid votul. să adoptăm. Și trecem acum la amendamentul 8. Nu, acesta a fost retras, așadar amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. să adoptăm. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. să adoptăm. Amendamentul oral 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum uh, vot final. Trebuie să votăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 25 pentru, 4 împotrivă, o abținere. Felicitări Petra Camerevert pentru raport. Și acum trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Mai încercăm o dată alegerea celui de al patrulea uh, vicepreședinte pentru comisia noastră. Mi s-a spus că următorii membri ai cult vor participa la vot. Este vorba despre doamna Benjamea pentru domnul Zagorakis și domnul Winkler pentru domnul Zankowski și domnul Ivan Garcia de Blanco va fi înlocuit. Nu, este aici pentru Hannes Heide Deci îl va înlocui pe Hannes Heide Doamne Jambo. Uh, nous le, le... Ce? Ne dorim vot electronic la uh, acest uh, punct. Repet. Dorim vot electronic aici, la acest punct, vă rugăm. Un vot secret. Da, vă mulțumesc că aș fi ajuns la acest punct. Vreau să atrag atenția președinților grupurilor politice că în cazul unei modificări uh, trebuie să uh, anunțe președinții înainte de a trece la vot. Așadar, dacă sunt uh, alți supleanți pentru membrii cu drepturi de pline care să fie prezenți, atunci acest lucru trebuie anunțat dinainte. Înainte de a trece la vot, aș vrea să spun că quorumul este îndeplinit. Sunt cel puțin 8 membri ai comisiei aici, deci o pătrime din uh, comisie. Așadar, suntem mai mulți, deci constatăm că există quorum. Vă rog să facem întâi nominalizările pentru uh, cele al patrulea vicepreședinte, doamna Șoidrova. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să o nominalizez pe colega noastră, Andreea Bucicov, ca cel de-al patrulea vicepreședinte. Vreau să vă întreb dacă există și alte propuneri. Observ că nu este cazul. Cu toate că avem un singur candidat în acest moment, Verzii au solicitat să se facă un vot uh, secret Aș vrea să știu dacă mai sunt și alte solicitări în acest sens, pentru că este nevoie de cel puțin șapte membri care să solicite votul secret, deci o cincime din uh, membri. Da, ok, PPE-ul, liberalii și uh, stânga solicită acest lucru, deci în mod evident peste șapte membri. Așadar vom uh, trece acum la la vot. Într-adevăr, trebuie să o întreb întâi pe doamna Bocicor, pentru că uh, constatăm într-adevăr că este membru cu drepturi de pline al comisiei, a fost nominalizată de către un grup politic. Um, declarația sa de avere și declarația în ceea ce privește codul de conduită au fost uh, completate în mod corespunzător. Și aș vrea să o întreb pe candidată dacă este de acord cu nominalizarea. Da. După cum spuneam, Asta cu votul secret uh, a fost uh, clarificat deja din punct de vedere formal, așadar acum putem să trecem la vot. Vreun uh, membru cu drepturi de pline care este prezent aici nu are cumva cardul de vot la el, nu este cazul. Facem un vot de test pentru a ne asigura că funcționează totul. Vom vedea dacă Placido Domingo ar trebui să devină uh, membru al comisiei noastre sau președinte al acesteia. Așadar, cu butonul verde votați în favoarea candidatului, iar apăsând butonul roșu împotriva acestuia cine dorește să se abțină, trebuie să apese pe butonul alb din mijloc. Așadar, votăm acum cu privire la rolul lui Placido Domingo în această comisie. Haben alle abgestimmt. Deschid votul. A votat toată lumea. Votul este închis. Placido Domingo este aprobat, este votat cu 18 voturi pentru și 7 împotrivă. Și acum lăsând gluma la o parte, după acest vot de test și după ce am constatat că toate uh, consolele funcționează, trecem la votul corect. A trebuit să verificăm înainte pentru că altfel uh, votul nu ar fi fost uh, valabil. Vă atrag atenția încă o dată că trebuie să apăsați pe butonul verde pentru a vota în favoarea candidatei Andreea Bocicor. apăsând pe butonul verde, votați împotriva acesteia și apăsând pe butonul alb, uh, vă abțineți. Subliniez că abținerile nu vor fi luate în calcul atunci când se va calcula majoritatea, așa cum se întâmplă în general atunci când uh, numărăm majoritatea în cazul unui vot. Dacă ați greșit votul, puteți să mai schimbați votul până în momentul în care declar votul închis. Așadar, atâta vreme cât votul este deschis, puteți vota pe oricare dintre butoane. În momentul în care închid votul, acela este votul definitiv pe care l-ați dat. Cu aceasta, declar votul deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 15 pentru, 10 împotrivă, 5 abțineri. Deci 5 voturi sunt scăzute. Cu toate acestea, se întrunește majoritatea necesară votului. Avem 25 de voturi. Cu acesta... Deci avem 30 de uh, electori, au fost uh, exprimate 25 de voturi pentru că cele 5 abțineri au fost scăzute. Majoritatea necesară este astfel întrunită, ar fi fost nevoie de 13, avem 15 voturi pozitive, astfel doamna Boțcor devine cea de-a patra vicepreședinte în comisia noastră. Felicitări! Doresc să le mulțumesc grupurilor politice pentru faptul că, în final, s-a reușit găsirea unei soluții. Mulțumesc! darf dich jetzt, äh, liebe Andrea... Dragă Andreea, acum te rog să ne te alături aici, la podium. Cred că aici în față este chiar prevăzut locul pe care urmează să-l ocupi. Herzlichen Glückwunsch. Congratulations. So, ich darf nun mit feststellen, dass die Constit Constat că constituirea Comisiei Cult a fost uh, cu aceasta încheiată și trec acum la punctul 6 de pe ordinea de zi, chestiuni diverse, unde doresc să menționez pe scurt, pa nu, asta voi face la coordonatori, așadar nu există niciun alt punct care să mai fie menționate în reuniunea publică. Doresc să vă atrag atenția că următoarea reuniune va avea loc pe 4 noiembrie, de la ora 15 la ora 18.30, aici la Bruxelles, iar pe 5 noiembrie uh, reuniunea se va desfășura de la 9 la 12.30 și de la 15 la 18.30. Doresc să vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la uh, reuniunea de astăzi. Vă mulțumesc, uh, mai ales în contextul audierilor care ne creează destul de mult stres. Vă mulțumesc că ați participat și la reuniunea doamnei comisar Gabriel ieri seară. Le mulțumesc tuturor membrilor pentru că astăzi am reușit uh, în unanimitate să ne încheiem votul.